Je vous remercie. En général, nous vous pardonnons bien volontiers votre silence sur ce sujet compte tenu de la franchise que vous mettez dans, dans vos autres réponses. Je vous remercie. Euh, Monsieur Yannès euh, Barnuevo. Muchas gracias, <coughs> señor presidente, y gracias eh, y bienvenido al general Bentegat por su, por su magnífica y brillante eh, exposición y, la, y la respuesta a las preguntas que ha hecho a los tres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 delle eh, missioni, e quindi non solo lasciato all'alto rappresentante in loco, delle missioni civili e quelle militari. Grazie. Merci, Monsieur Van Ballen. Yes, thank you, uh, Mr. President. Uh, I would like to ask the General, in the involvement of the European uh, security Defence policy from Petersburg to Semerlo and further, uh,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 And uh, what's, what's your opinion? Have you, we made any significant pro progress? Uh, what are the pro uh, problems uh, in, in your assessment? Thank you. Merci. Et enfin, notre vice-présidente, Madame Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fac parte dintre cei care nu-și uh, fac o problemă din uh, paralelismele dintre cele două organizații. Uh, și asta din rațiuni manageriale. Cred că și indivizii și organizațiile au tendința să-și atingă un nivel de incompetență și atunci este foarte bine să existe mai multe viziuni uh, în acest tip de politică. Uh, domnule general, am o întrebare legată de Atalanta. Eu cred că este bine că sunteți acolo și n-ați lăsat doar fregatele chineze și rusești să fie prezente. Vor continua operațiunile în viziunea dumneavoastră și uh, Uh, care ar fi costurile operaționale necesare pentru viitoarea uh, continuare a acestui tip de operațiuni. Merci, en général. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président.